companiilor europene. Doamna Matera, aveți cuvântul. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem în faza de încheiere a unei activități în care m-am implicat de mai multe luni. Chestiunea antreprenoriatului în rândurile femeilor e foarte importantă în Europa, care are dificultăți să-și revină după un an de cele mai acute crize economice și financiare din istorie. Vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru atitudinea atât de constructivă. S-au implicat în toate etapele. Strategia mea a fost să implic celelalte grupuri politice de la bun început. Cred că am reușit să avem o abordare orizontală, fără diviziuni și nici măcar n-a fost nevoie de o reuniune a Raportorul din umbră, vă mulțumesc tuturor colegilor pentru bunăvoință, pentru a asigura că femeile vor fi forța motrice pentru redresarea și recuperarea economică a Europei. Am identificat, în primul rând, factorii externi care împiedică spiritul antreprenorial al femeilor în europeană și îl mențin la doar 30%. Emanciparea feminină pe care am văzut-o de-a lungul secolelor cu femei care au luptat din greu în bătălii dificile pentru a obține tratamente egal e ceva ce încă nu s-a realizat pe deplin și anume să asigure egalitatea generală. Printre obstacolele majore pe care le putem identifica și care au făcut necesar să se elaboreze acest raport, putem găsi motive sociale, economice, psihologice. Mult prea adesea femeile sunt supuse unei uh, stereotipări arhaice, roluri secundare, nu poziții decizionale. Femeile trebuie să se gândească la familie, la copii, la bătrânii pe care îi îngrijesc, la maternitate, care era privită mai degrabă <clears throat> ca obstacol și nu ca o încununare a întregii vieți. În ciuda nenumăratelor directive care combat uh, discriminarea bazată pe gen, în ce privește accesul la servicii și tratamentul legal, Adesea femeile sunt victime ale discriminării în ce privește accesul, accesul la credite. Iată de ce cred că e de importanță deosebită să educăm pe tineri în spiritul de antreprenoriat, de asumarea riscului și în independență, în administrarea companiilor. Textul se va vota mâine, se concentrează pe cinci subiecte majore. Principala chestiune reprezintă reconcilierea vieții profesionale cu cea de familie, echilibru dintre cele două. două. <clears throat> Unul dintre obstacolele majore pentru femei când vor să înființeze o companie. Am propus să avem o raționalizare reală a posibilității ca fondurile europene să facă disponibile investiții pentru servicii de îngrijire a bebelușilor. În al doilea rând, cred că schimbul de bune practici practici în rețea, networking, practici antreprenoriale sunt direcții importante pentru a dezvolta platforme europene pentru femeile întreprinzătoare. Bariera reală legată de capitolul 3 îl reprezintă accesul la credite și sunt convinsă că o mai bună implementare a directivei cu privire la accesul legal la bunuri și servicii, indiferent de gen, e vitală. Băncile ar trebui să trateze pe toată lumea la fel. Nu ar trebui să-i favorizeze pe bărbați. Și un ultim aspect, sunt convinsă că o cultură antreprenorială trebuie să fie insuflată în mintea tineretului, a tinerelor, care să se gândească la cariere în lumea finanțelor de la bun început. În fine, femeile n-ar trebui să vrea doar să lucreze în sectorul social, ci de asemenea să aibă acces la noi tehnologii în economia verde. Astfel, domnule președinte, cred că mai am încă puțin timp disponibil, nu foarte mult, și aș vrea să solicit tuturor să voteze mâine în favoarea acestui raport, a acestei Europe mai inclusive. În încheiere, aș cita din Oriana Falaci, e fascinant să fii femeie E o ventură pentru care ai nevoie de curaj, o provocare care nu e niciodată plictisitoare. I-aș ruga pe toți colegii să nu se plictisească niciodată să lupte alături de mine. Mulțumesc foarte mult. Acum o să-i dau cuvântul doamnei Galpel. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând vreau să vă felicit, doamnă Matera. Este un raport excelent Vă mulțumesc pentru el. Este un subiect extrem de important și uh, Uh, eu sunt convinsă că trebuie să ajutăm femeile să devină mai bune antreprenoare, pentru că este un potențial foarte mare pentru creșterea economică și dezvoltarea economică, dar nu doar pentru asta. Este important și pentru împlinirea femeilor, faptul că ar trebui să uh, facă ceva ca ființe umane. Trebuie să stimulăm femeile, să le sprijinim, să le ajutăm să-și construiască carierele de antreprenori. Din păcate există și obstacole și uh, raportul le-a subliniat foarte bine. Uh, unul care este foarte important și care trebuie rezolvat este accesul la finanțare. Trebuie să creăm condițiile corecte uh, pentru ca femeile să aibă acces la finanțare. Și vreau să susțin ideea uh, relaționării, networking-ului. Cred că este o idee foarte bună și ar trebui să o folosim într-o măsură mai mare ca instrument. În ceea ce privește întreprinderile sociale, bineînțeles, aceste întreprinderi sunt importante pentru economie, dar nu sunt singurul instrument din instrumentarul nostru atunci când vine vorba despre promovarea antreprenoriatului genului la femei. Nu este singura opțiune deschisă femeilor, după părerea mea. Spun asta ca uh, deputat. Cred că este un raport foarte bun și o să votez pentru el mâine. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Președintele intervine fără microfon domnule președinte abordarea problematicii egalității de gen nu presupune doar eforturi pentru promovarea egalității ca principiu ci necesită punerea în aplicare a unor măsuri specifice pentru promovarea de către statele membre a unor acțiuni multiple pentru acordarea de asistență și consiliere pentru femeile care decid să devină antreprenoare. pentru aceasta femeile au nevoie de facilități și acces simplificat la finanțare și alte tipuri de sprijin de reducere a birocrației și eliminarea altor obstacole în calea societăților recent înființate. în acest context statele membre trebuie să examineze sistematic măsurile și politicile privind promovarea unei culturi antreprenoriale în programele de educație și de formare să sensibilizeze femeile cu privire la oportunitățile de formare antreprenorială și să le asigure acestora șanse egale cu cele ale bărbaților în domeniu precum și a avea o carieră reușită și nu în ultimul rând vreau să felicit raportoarea pentru abordarea avută. mulțumesc. doamnă tomaić poduzetništvo i poduzetnički mentalitet moramo. mulțumesc foarte mult antreprenoriatul trebuie să fie promovat în așa fel încât să îi educăm pe toți cetățenii, indiferent de vârstă, indiferent de gen. Doar astfel economia europeană va crește și își va menține poziția în frunte. Antreprenoriatul este mai puțin răspândit în rândul femeilor, comparativ cu bărbații. Se pierde un potențial uriaș. Nu pot însă să fiu de acord cu recomandările care cer instituțiilor să definească politici pentru echilibrul între viața profesională și viața familială. Nu instituțiile sau politicienii trebuie să se ocupe de asta. Familia e o sferă intimă în care femeia și bărbatul trebuie să ia decizii în acord cu copiii lor. Politicienii n-ar trebui să treacă această limită. Mulțumesc foarte mult, spune președinte, doamna Bilbao. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc, doamnei Matera, pentru munca domniei sale și aș vrea să spun că antreprenoriatul și ideea de a lucra pentru tine însuți este un sector al economiei care este marcat profund de inegalitate, pentru că femeile consideră că aceste opțiuni sunt mai puțin atrăgătoare, pentru că sunt mai puțin plătite și în sectoare cu o valoare adăugată mai mică. Plus există o problemă mai mare în ceea ce privește reconcilierea vieții private cu uh, viața la locul de muncă. Deci este foarte dificil pentru ele să-și dezlănțuie potențialul și acesta uneori se irosește. Tocmai de aceea trebuie să adoptăm țeluri prin care să diagnosticăm mai bine uh, situația. Avem nevoie de mai, politici mai bune, de o finanțare mai bună pentru a rezolva problemele cele mai evidente. În primul rând, ar trebui să ne gândim că inegalitatea este ceva care acționează doar în detrimentul femeilor. Cam asta se spune, dar uh, asta e greșit. Toată lumea are de pierdut și ar trebui să ținem cont de asta. Mulțumesc. Domnul Pieres, mulțumesc. Politicile liberale ne-au arătat că femeile sunt cele mai afectate de sărăcie și inegalități, nu doar bărbații. Pentru a combate acest fenomen, nu putem pur și simplu să folosim doar panaceul antreprenoriatului femeilor. Am încercat să vindecăm o boală <clears throat> recurgând la cei care au provocat boala. E nevoie de locuri de muncă de calitate, stabile, bine plătite, să nu promovăm precaritatea care duce și la mai, și la mai multe inegalități și subminează antreprenoriatul femeilor. Dacă vrem egalitate pentru femei, trebuie să întreprindem măsuri spre o cetățenie de plină, stabilitatea locurilor de muncă, renunțarea la discriminarea între genuri, servicii publice de înaltă calitate în educație, sănătate și așa mai departe. Din păcate, nu aceasta e tendința actuală a politicilor europene, dar asta merită toți lucrătorii noștri. Mulțumesc. Eh, Domnul Vegas, aș dori doar să vă spun că am avut de două ori mai mulți vorbitori decât de obicei. În mod normal avem 5 minute pentru intervențiile spontane, acum am avut de două ori mai mult, dar ne-am asigurat că toate grupurile politice au avut reprezentanți care au intervenit în această dezbatere. Mă tem că nu mai pot accepta și alte intervenții, îmi cer scuze pentru asta, dar vreau să vă spun clar că toate grupurile care au solicitat să intervină în această dezbatere au avut ocazia. Îi dau acum cuvântul domnului comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să încep și eu prin a-i mulțumi domnului Matera pentru ce a făcut uh, cu acest raport. După cum am auzit și după cum știm, IMM-urile vor fi motorul pentru crearea de locuri de muncă în Europa și pentru a exploata acest potențial trebuie să dăm frâu liber creativității și uh, potențialului creator al întregii forțe de muncă, cu femei, cu toți, cu tot. Însă noi știm că în rândul femeilor antreprenoriatul este mai puțin uh, uh la modă. 60% din femei spun că nici nu s-au gândit să înceapă o afacere, comparativ cu 52% în cazul bărbaților. Și după cum am auzit, uh, obstacolele cheie sunt uh, stereotipiile, lipsa de încredere și dificultatea în a accesa rețele financiare și de afaceri. De aceea rolul educației este foarte important și de aceea e important ca statele membre să includă uh, lecții de antreprenoriat la toate nivelurile educaționale. Studiile arată că femeile sunt diferite nu doar ca motivație de a face afaceri, ci și ca gestionare a unei întreprinderi. Femeile iau riscuri mult mai calculate iar uh, acest comportament duce la o rată a eșecului mai redusă și la o afacere mai uh, durabilă. În ciuda acestui fapt, femeile se confruntă cu probleme în ceea ce privește obținerea finanțării necesare. Cum uh, putem avansa la acest capitol? Cu programe specifice pentru ca investitorii să înțeleagă antreprenoriatul feminin, cu utilizarea de modele de urmat, dă rezultate extraordinare, mai ales când e vorba de uh, activități de mentoring. Trebuie să încurajăm femeile să intre în lumea antreprenoriatului și în acest sens Comisia a făcut câțiva pași. Avem uh, rețeaua europeană cu ambasadori ai antreprenoriatului feminin, crearea unei rețele de mentori uh, dar vrem să facem mult mai multe. Anul acesta vom avea o platformă online pentru femei de toate vârstele care vor să înceapă să conducă și să dezvolte o afacere cu uh, training, cu mentoring și cu multe, multe alte posibilități. Un fel de ghișeu unic pentru femeile interesate de afaceri care să intre în legătură cu anumite organizații care să aibă acces la anumite rețele și care să găsească informații despre finanțare. Mulțumită unui proiect pilot al Parlamentului, vrem să îmbunătățim accesul la surse alternative de finanțare prin crearea unei rețele de business angels pentru femei. Femeile joacă un rol important însă și în antreprenoriatul social. Avem un grup expert la comisie în ceea ce privește antreprenatul social care lucrează cu toate părțile interesate acum pentru a îmbunătăți situația întreprinderilor sociale din Europa. Și în ultimul rând, știm cu toții că pentru a sprijini antreprenatul feminin trebuie să creăm un mediu în care femeile să-și poată exploata adevăratul potențial. De aceea, împreună cu statele membre, facem tot posibilul pentru a avea servicii de îngrijire a copilului, servicii de îngrijire a vârstnicilor, în așa fel încât femeile să primească tot ajutorul necesar. Europa are nevoie de tot talentul și vă asigur că Comisia va face tot efortul pentru a sprijini femeile în afaceri, iar acest raport din partea Parlamentului European cu siguranță ne va oferi orientări importante în acest drum. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule comisar. Trecem acum la raportul domnului Plura în ceea ce privește politicile de